Stimați colegi, vă urez bun venit la seminarul de astăzi. După cum știți, vom discuta astăzi despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite de după criza financiară, economică și socială. Nu prea sunt sigur că suntem la sfârșitul crizei, am impresia că suntem în mijlocul crizei, dar oricum avem două sesiuni. O primă sesiune în care vom vorbi despre criza economică și financiară și opiniile transatlantice față de aceste provocări. Iar aici vor participa doi experți foarte importanți care vor vorbi. Primul este domnul profesor Joseph Mason, care se ocupă de Catedra de Studii Bancare de la Universitatea Urso, de la uh, Universitatea de Stat Louisiana din Baton Rouge. Nu o să vă spun tot ce trebuie uh, să știți despre experiența lui, pentru că aveți deja CV-ul domniei sale în față. Și în stânga mea este domnul Peter Jungen din Germania, care uh, este un om cunoscut, om de afaceri, a fost președintele cu unor companii foarte mari înainte de a-și uh, înființa propria sa afacere. Este, uh, este un înger în materie de investiții, da? deci un investitor benefic. Și Am început oricum mai târziu, deci cum spuneam, primul vorbitor este profesorul Mason și apoi vor vorbi Peter Jungen. Aș dori să-i invit pe vorbitori să nu vorbească mai mult de 10 minute și ca apoi să avem șansa să punem întrebări și să și răspundem la aceste întrebări. Deci, dacă considerați că nu aveți suficient de mult timp, ca să ne prezentați toate punctele de vedere. Veți avea posibilitatea să spuneți acest lucru în timpul răspunsurilor. Domnule profesor Mason, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru faptul că suntem astăzi împreună aici. Mă voi referi la toate cele patru zone, domenii indicate aici și după remarcile de introducere voi putea să răspund la întrebările dumneavoastră. În primul rând, criza nu s-a terminat. Mai sunt o mulțime de împrumuturi ipotecare care trebuie recuperate în uh, Statele Unite, iar aici, în Statele Unite, dinamica este, se așteaptă să se ajungă prin uh, mult mai târziu, prin 2011-2013, s-ar putea să se refinanțeze aceste împrumuturi ipotecare. Împrumuturile ipotecare care se recuperează acum sunt toxice, sunt cele din 2006 și 2007, sunt acele împrumuturi ipotecare în care s-a plătit mult mai mult decât uh, trebuia să se plătească pentru o perioadă de 5 ani. Iar aceste împrumuturi ipotecare vor fi deosebit uh, de afectate, iar um, um, credit, debitorii vor fi uh, practic foarte loviți de șocul acestui vas. Uh, bineînțeles, dacă ne gândim la CDS-urile suverane, uh, încercăm să vedem ce spune femeiul despre acest lucru, dar, uh, după cum se vede, politica concentrării pierderilor în CDS-urile suverine a pus, de fapt, riscul asupra instituțiilor financiare. Iată o reprezentare a acestei situații total dezechilibrate, dar nu vrem să facem în continuare cheltuieli pentru a echilibra sistemul, pentru că sistemul nu este oricum echilibrat. Decidenții creează mai multă incertitudine. John Taylor a arătat de curând că această criză din 2008 este atribuită bancrutei firmei Lehman Brothers, dar Deja uh, lucrul acesta îi preceda, se întâmpla dinainte. Este, era foarte important să se convingă Congresul de cât de grea, grea este această uh, uh, situație. Timothy Geithner, ministrul finanțelor din Statele Unite, a anunțat cât de complicată este situația. Este important să ne dăm seama că un asemenea politici pot crea un risc, risc, un risc sistemic. Dar ce este riscul sistemic? Dr. Ed King de la um, Colegiul Boston a folosit uh, terminologie din epidemiologie pentru a se referi la acest lucru. Dacă uh, ne-am gândit la legătura dintre subsistemele organismului omenesc, la fel stă lucru, stau lucrurile și în domeniul financiar. Dr. Kane, dr. Kane, de asemenea, s-a referit și la legăturile la nivel internațional, pentru că acestea pot fi considerate ca agenți patogeni suplimentari care acționează asupra sistemului imunitar. M sistemul financiar este afectat de lipsa de autonomie, mai ales în Statele Unite, unde nu era vorba de o importantă supraveghere abordările politice, amputarea, inocularea și transplantul. Amputarea nu funcționează pentru că niciodată nu rezolvă problemele. Injectarea, inocularea nu este importantă, pentru că, dar cum virusul este unic și cum știm din legea lui Gresham, iar nu funcționează, așa încât uh, rămânem cu alternativa transplantului. Problema este cum să transplantăm acest lucru propunerile făcute de comisia respectivă nu au dus încă rezultate, încearcă să se combine diverse soluții pentru a ajunge la o problemă, pentru a reduce nevoia unui transplant. Aceste mecanisme blânde încearcă să răspundă înainte ca să se ajungă la insolvența, insolvabilitatea sistemului respectiv. Acum, conceptul acesta face deosebirea între un sistem sănătos și un sistem nesănătos. Dacă vrem să reducem riscul, trebuie să acționăm înainte uh, ca un măr stricat să le afecteze și pe celelalte și poate că agențiile de reglementare aștepta mult prea mult timp pentru a uh, interveni. Sigur, um, bancruta, um, falimentul bancar este un, un proces care se desfășoară lent, dar s-ar putea ca ele să reprezinte în continuare o problemă decidenții și trebuie să arate voința de a acționa în numele contribuabililor pentru a putea reduce riscul sistemul. Deci la ce trebuie să ne așteptăm noi din partea reglementatorilor? Ideea ar fi să se mențină sănătatea uh, acelor instituții care beneficiază de plasa de siguranță a guvernului. Unele, dar nu toate instituțiile pot fi reglementate, iar aceste instituții care nu sunt reglementate funcțional trebuie să suporte rigorile disciplinei impuse de piață. Problema este că există, dacă lucrurile nu se îndeplinesc așa cum ar trebui, costurile sunt foarte mari pentru că acest lucru duce la o asimetrie în ceea ce privește informațiile, iar în momentul acela, uh, în momentul în care instituțiile devin insolvabile, investitorii nu știu ce instituții sunt uh, implica afectate, așa încât politica trebuie să se aplice tuturor instituțiilor pentru că nu văd exact cum stă situația la fiecare instituție în parte. Deci reglementatorii trebuie să fie informați și să scoată la iveală riscurile înainte ca aceste costuri să devină mult prea mari. Ei trebuie să monitorizeze piețele să monitorizeze astfel încât să asigure transparența chiar și în momentul în care se iese din sistemul de reglementare obișnuit. Putem vorbi de un pisc de criză care este adânc rădăcinat în această criză. Dacă acest pisc, dacă acest punct este prea înalt, se poate răspândi la nivelul întregului uh, sistem. Și apoi trebuie restabilită încrederea, dar, după cum spunea, uh, cu bani nu poți cumpăra uh, dragostea și nici de asemenea nu poți să restabilești încrederea utilizatorilor. Ce se poate face pentru a stimula economia reală? În primul rând, trebuie să recunoaștem că economia mondială este încă susceptibilă la un șoc de mari dimensiuni în timpul crizei uh, firmei Lehman Brothers a simțit foarte bine acest lucru. În 2007 riscul financiar era considerat minuscul, iar în dreapta este considerat foarte mare, de dimensiuni uriașe după criza Lehman Brothers, iar piețele rămân în continuare sensibile, deci trebuie să facem pași foarte mari ca rezultat stimulentele pe, fiscale pe termen scurt nu, s-ar putea să nu fie soluția. Unele țări se lovesc deja de niște constrângeri financiare, iar aceste constrângeri nu sunt limitate numai la zona euro sau la țările în dezvoltare și în Statele Unite se face simțit acest lucru. Conform lui William Beecher, uh, uh, Statele Unite um, ocupă locul 4 în ceea ce privește aceste uh, fenomene. Deci dacă nu putem finanța stimulentele direct, ce facem? E bine, în, sa, în Marea Depresie, în, în Marea Criză din anii 30 s-a încercat uh, devalorizarea, sau, dar sau, acum s-ar putea să nu funcționeze. Alte mijloace ar fi promovarea unor noi dezvoltări economice, care cer implicarea statului sau uh, creșterea economică. Așa cum spuneam mai devreme, banii nu aduc încrederea investitorilor și nici nu pot restabili creșterea economică. Trebuie să ne gândim foarte bine cum putem să ducem la dezvoltare și creștere. Putem să facem acest lucru voiți sau putem să așteptăm să fim forțați să facem acest lucru uh, de către forțele externe, cum a fost al doilea război mondial. Deci, în concluzie, aș vrea să spun câteva lucruri. Niciuna din chestiunile de reglementare la care ne gândim acum nu sunt noi pentru că și inclusiv transformarea datoriilor în titluri de valoare are 40 de ani deja trebuie să mergem dincolo de acordul de la Basel și nu avem uh, nevoie de un organism care să facă reguli la nivel mondial, însă avem nevoie să ținem cont de diferențele instituționale. Ori, dacă nu facem acest lucru, s-ar putea să trebuiască să așteptăm până la următoarea criză. Mulțumesc foarte mult! Trecem imediat la următorul vorbitor și apoi o să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Următorul vorbitor, Peter Jungel. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut uh, interesantă observația dumneavoastră. Sunt multe persoane în Europa care sunt de părere că dacă n-ar fi fost criza Lehman, n-ar fi fost o criză financiară, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce a greșit, acolo unde a greșit Guvernul Statelor Unite, a fost faptul că a întârziat procesul de salvare care ar fi uh, trebuit să înceapă mai devreme. La 20 de ani după căderea zidului, trebuie să spunem că nu a mai existat o asemenea rată de creștere în istorie și asta pentru că majoritatea populației lumii trăiește în țări unde există un sistem capitalist ne-am confruntat și în trecut cu astfel de crize. Asta înseamnă până la urmă capitalismul. Însă capitalismul se referă și la eficiență, la cunoștințe, la idei, la inovații. Și până la urmă va trebui să ne hotărâm ce vrem. Va trebui să găsim echilibrul între o economie dinamică, care într-adevăr are uh, crize, se confruntă cu crize din uh, când în când, ne gândim la 1907, 1929, uh, celelalte crize, ultima din 2007. Dezechilibrele ar fi continuat în același fel, deficitul de cont curent, surplusul de cont curent, uh, și în interiorul și în afara Europei. Dacă avem acum probleme să rezolvăm aceste lucruri, cu atât mai greu ar fi fost în trecut. Și trebuie să ne gândim ce am fi putut face dacă criza ar fi continuat să se... dacă criza nu ar fi zbunit atunci când a făcut-o. am asistat la o creștere a datoriilor globale combinată cu o politică a creditelor ipotecare în Statele Unite, care, din punct de vedere politic, a fost o dovadă de irresponsabilitate. Nu poate cineva să ia un credit ipotecar de 700.000 de dolari fără să aibă bunuri care să susțină acest uh, credit și fără să aibă venituri care să susțină plata ratelor reglementările bancare nu au funcționat bine și până la urmă, în momentul în care spunem că avem nevoie de reglementări mai bune sau mai multe, în primul rând, trebuie să ne dăm seama ce a cauzat criza înainte de a încerca să o rezolvăm. Reglementările bancare și industria serviciilor financiare depind de administrație și de structură. În Statele Unite se discută despre Uh, planul Paul Volcker, nici nu știam că există o regulă a lui Volcker până acum două zile când a vorbit despre ea domnul președinte Obama. Se pare că acum îi place această idee această idee a unei reguli unice, indiferent cum se numește aceasta am reglementat o parte care n-ar fi trebuit reglementată și acum iarăși ne îndreptăm atenția spre domeniile greșite. Am, ne-am orientat la început spre activitățile bancare comerciale, apoi au fost uh, probleme în domeniul fondurilor de investiții, deși o parte a acestor fonduri au dispărut, ele nu au creat neapărat un risc. Încă nu Avem un program în care s-a angajat uh, un european, acest program de 750 de miliarde și acest program este oficial susținut la nivel european. Însă el nu apare în bilanțul niciunui guvern, nu apare ca datorie nici în bilanțul Uniunii Europene, pentru că altfel am avea o situație de insolvență, pentru că această sumă este de șapte ori mai mare decât bugetul european. Din punct de vedere bugetar, ar fi cea mai mare rata datorării care s-a înregistrat vreodată. încercând să scăpăm de această problemă, creăm practic o îndatorare mai mare decât uh, tot ce s-a înregistrat în istorie. Au existat la un moment dat doar 12 uh, sau 13 instituții cu ratingul de 3 A. iar uh, agențiile de rating reprezintă un model care nu funcționează bine și până la urmă ar trebui să se renunțe cu totul la acestea. Este practic un sistem în care nu se poate avea încredere. And this is why we believe in the ratings and the rating come on a Friday afternoon at 6 down. Dacă vineri după masa la ora 6 apare un rating care scade riscul, crește riscul de țară pentru Spania, toată lumea se sperie. Dar asta nu garantează nimic. Și oricum, aceste riscuri, chiar și când sunt corecte, apar mult prea târziu. Asta este o situație, o situație în care uh, pacientul deja a murit și noi uh, îi creștem riscul În cadrul regulamentului de la Basel, băncile au fost încurajate să investească în opțiuni de credit, pentru că aceasta s-a considerat că este cea mai um, bună opțiune. Este o carte a lui Michael Short în care se vorbește despre următorul lucru. Cine urmează să cumpere CDO-uri în momentul în care se începuse uh, dezvoltarea swapurilor pe riscul de credit. Potrivit FMI, cele mai mari write-down-uri se întâmplă în Europa. Avem vorba, e vorba de o criză bancară la nivel G7, practic de o criză a investițiilor, pentru că europenii au investit mai mult decât americanii. Și în cartea lui Lewis, se face o glumă despre Düsseldorf și despre Germania. IKB singura țară din uh, lumea occidentală în care nu s-au putut salva băncile de către stat a fost Germania, pentru că guvernul deja deținea băncile în Germania. Acest lucru nu s-a întâmplat în alte țări. Care sunt consecințele? Nu intru în detalii legate de reglementările bancare, însă va fi foarte dificil pentru Europa să iasă din această criză. În prezent, se vorbește despre o criză a sistemului economic și politic. Acestea sunt prostii. Avem în 2009 mai mulți șomeri decât în 2008, uh, de anul înainte. Însă, după căderea zidului, s-au creat 2 milioane de locuri de muncă pe an. Am pierdut, practic, uh, unul din acest, acești 18 sau 19 ani, dar e un preț pe care trebuie să-l plătim pentru că dacă nu s-ar fi dezvoltat astfel economia, nici nu s-ar fi creat aceste 18 ori 2 milioane de locuri de muncă. BCE cumpără acum obligațiuni, lucru care încalcă spiritul tratatului și nu le cumpără de la state, de la guverne, ci de la bănci. Până la urmă, tot programul s-a axat pe salvarea băncilor. Putem să ne uităm cine deține obligațiunile grecești, sau de ce se cumpără obligațiuni grecești? Nu mai e nevoie să se achiziționeze aceste obligațiuni decât dacă ne gândim la protejarea băncilor. Și aș fi curios să știu ce părere au membrii Parlamentului cu privire la această strategie. S-a vorbit despre reforme structurale, despre strategii de ieșire din criză. Grecia probabil că nu va reuși niciodată să plătească, să ramburseze acest împrumut uriaș, pentru că rata îndatorării din PIB va ajunge la 170% în curând și cele mai multe din țările europene merg în aceeași direcție, poate nu cu aceeași viteză, dar se confruntă cu aceleași probleme. Acum, pentru prima oară în istorie, Uh, swapurile pe riscul de credit, pe datoria de stat a uh, ajuns mai mare decât în cazul celor 125 de mari corporații europene. Există deci un risc mare de neplata creditelor în cazul celor 15 membri ai Uniunii Europene decât în cazul acestor 125 de corporații. Încheiem discuția despre bănci. Avem nevoie, sigur, de o discuție detaliată despre ce se întâmplă în industria financiară, de o reformare a reglementărilor. Până acum nu s-a făcut nimic la nivel european. Reformarea agențiilor de rating, o reformare a regulamentului de la Basel. Trebuie să ne dăm seama că multe bănci de stat au făcut greșeli pe care nu le-au făcut toate băncile private. Interzicerea vânzării în lipsă este o prostie. În cel mai uh, bun caz nu va avea niciun efect. Din raportul de stabilitate financiară vă recomand să citiți paginile 49-53 și de acolo se desprinde concluzia că piețele vor avea de suferit dacă se introduce această interdicție. La conferința la care ați fost și dumneavoastră prezenți și ideea lui Paul Volcker, ideea ar fi ca aceste lucruri să nu fie puse în aplicare imediat, însă cu siguranță va fi nevoie de o reformă și de o restructurare a industriilor bancare și a serviciilor financiare. Acum câte observații cu privire la posibilitățile de ieșire din această situație. Prin stimularea economiei reale, prin promovarea locurilor de muncă, stimularea nu este soluția. Răspund acum la o întrebare care este poate eronată. Nu aceasta este soluția. Markane. Ideea lui Markane a trăit timp de 18 luni, dar acum este iarăși pe moarte. Pentru că se dovedește că mergem în direcția greșită. Cheltuielile pentru acoperirea deficitelor nu reprezintă o soluție, pentru că la orice împrumut există firește senzația că respectivul împrumut va trebui rambursat la un moment dat. Se cresc acum și impozitele. Trebuie să ne îndepărtăm de această politică conform căreia guvernul ți este prieten dacă îndeplinești două condiții. Dacă ești mare și lipsit de succes, atunci ești sprijinit de guvern. Dacă ai dimensiuni mici și ai uh, succes, atunci nu te bag nimeni în seamă Singura soluție este inovarea, spiritul întreprinzător, dinamism, produse și servicii noi și uh, crearea de locuri de muncă noi pentru persoanele care au nevoie de ele. Înțelegem greșit inovarea, ideea de inovare în Europa. Trebuie să înțelegem diferența între invenție și inovație. Invenția înseamnă să cheltuiești bani pe cercetare, să acumulezi cunoștințe și să le folosești pe acestea pentru a crea noi produse și servicii. Asta înseamnă inovație, adică să transform banii în cunoștințe. Însă, și în Europa ne pricepem foarte bine la transforma banii în cunoștințe. Este, ne pricepem mai puțin la transforma cunoștințele în bani și aici trebuie să ne perfecționăm. Este aceasta singura soluție? Nu. Foarte util pentru economia mondială, care de altfel o duce mai bine decât cea europeană, și o duce mai bine pentru că piețele emergente reprezintă aproape 50% din PIB-ul global. Un PIB în creștere în ultimii 10 ani, care a fost reprezentat de 6 Uh, țări mari de pe piața globală, mai ales de grupul BRIC. Există o decuplare și probabil că va exista și o recuplare, adică piețele emergente se decuplează de problemele noastre și noi va trebui să recurgem la recuplare. Ne gândim mai ales la China și contribuția sa la creștere de 17% acum 10 ani la PIB. Anul viitor probabil că uh, această contribuție va fi uh, de aproximativ 30% prin comparație cu 13% din Statele Unite. Acesta va fi unul dintre factorii pozitivi foarte importanți pentru Europa și poate pentru anumite state membre care traversează acum și se îndreaptă spre ieșirea din criză. Câteva cuvinte acum despre moneda euro. Nu trebuie să ne fie rușine că euro a ajuns la 1,22. Din șapte ani, șapte ani din existența sa, el a fost la rata 1,25. S-au făcut niște calcule și s-a spus că și în acea perioadă probabil valoarea reală era de 1,22. Trebuie să ne dăm seama că aducem problema pe umerii consumatorului, pentru că consumatorii europeni au profitat de pe urma unui euro puternic. Vedem acum ce problemă are și industria oțelului din Europa și firește că dacă prețurile în dolari cresc, atunci industria de oțel din Europa e vorba de un plus 30% după ce am ajutat pe chinezi să-și, să pună bazele unei noi industrie a oțelului, surplusul de producție al chinezilor, al acestei industrii, deci ce depășește consumul în China, producția de oțel din China este mai mare surplusul de producție din China este mai mare decât capacitatea totală de producție din Europa. Și nu vorbesc despre producția din Europa pentru că nu ne folosim 100% capacitatea. Aceasta este dezechilibru care ne așteaptă pe viitor. din uh, exporturile chineze reprezintă investiții străine directe, mare parte în America. Iată, deci, rezultatul acțiunilor noastre din ultimii ani, care reprezintă totuși un lucru bun pentru noi și că economia globală și-a revenit mult mai bine decât după criza din anii 30. Și asta pentru că majoritatea societăților sunt acum uh, societăți capitaliste. Um, există un efect extraordinar de, a, al măsurilor de reducere a sărăciei în China, India, Africa lucru care ne vor ajuta să depășim situația de criză. În anii 30, la criza de atunci, piața globală era restrânsă ca dimensiuni și majoritatea populației globului trăia în sisteme diferite de cel capitalist. Voi încheia deci pe o notă pozitivă. Nu neapărat europenii contribuie la ieșirea din groapă, ci mai degrabă piața globală face acest lucru dacă nu facem uh, foarte multe greșeli în Europa, lucru care de altfel nu este deloc sigur. Mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Voi începe cu reprezentanții grupurilor politice. Cine dorește să pună o întrebare în numele conservatorilor? Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru aceste două prezentări, care au fost foarte interesante. Aș avea o întrebare pentru amândoi vorbitorii. Mai întâi pentru domnul Jungen. Dacă ar putea să ne clarifice, spuneți că ieșirea ar fi inovarea, dinamismul, noi locuri de muncă. Sună foarte bine. Și eu repet aceste cuvinte în calitate de om uh, politic, sunt sigur că și alții. Însă se pare că nimeni nu înțelege cum se pot transpune în fapt aceste cuvinte. Nimeni nu s-ar opune acestui lucru. Toți au, ar, ar fi foarte de acord. Întrebarea este ce decizii politice trebuie luate la nivel european pentru a permite aplicarea acestor principii. Și întrebarea pentru dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră Uh, ce este necesar din punct de vedere politic și legislativ pentru a ne ajuta să ieșim. E, a fost clar, destul de clar care este atitudinea greșită, dar care fi cea corectă. Vă mulțumesc și mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Dați-mi voie să încep cu ce este necesar. În Europa este nevoie de încă 60 de milioane de antreprenori. Prima întrebare. Cum îi convingem pe încă 60 de milioane de oameni să își uh, demareze o afacere? În primul rând, trebuie să-i convingem că nu îi considerăm a fi dușmani. Nu îi vedem ca pe exploatatori ai altor oameni. Trebuie ca oamenii să înțeleagă și noi să să-i să ajutăm că, să înțeleagă că dacă se îndreaptă în această direcție, atunci la un nivel de majoritate vor eșua. Trei din cinci probabil că vor eșua în uh, primii cinci ani. Avem nevoie de o cultură a câștigătorilor. În sport este încetățenită, dar nu în afaceri. Trebuie nevoie și de o cultură a eșecurilor, să vedem ce se, ce se întâmplă cu cei care eșuează. Uh, Trebuie, deci, să-i încurajăm pe oameni și să asigurăm cadrul necesar. Trebuie să creăm o imagine publică și cred că decidenții politici europeni au un rol foarte important. Un antreprenor este un erou social pentru că își asumă riscul personal, social și economic pentru cei uh, pe care îi uh, angajează măcar pe perioada angajării. Deci trebuie ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de eroi, nu numai în sport sau uh, în domeniul muzical, dar și în lumea afacerilor. Nu iau apărarea unor plăți uriașe, dar se pune greșit problema în Germania, de exemplu, unde se consideră că este inacceptabil ca directorul unei bănci care realizează profituri uriașe să se câștige 11 milioane de euro pe an. Unul dintre cei mai uh, cunoscuți uh, fotbaliști de la Bayern München uh, câștigă această cifră. Toată lumea zice că este în regulă. De ce este în regulă în cazul fotbalistului? da, atâta vreme cât uh, pentru directorul bancar este vorba de această sumă impozabilă, pe când în cazul fotbalistului uh, nu. Asem, a doua observație. Nu numai că nu avem suficienți uh, finanțatori, nu există o cultură a, de genul business angels, este nevoie de uh, investiții benefice, de a investi în uh, firme noi. Fenomenul de angel investing nu este altceva decât un uh, transfer. Deci avem nevoie de acest lucru. Apoi, avem o piață uh, informală neadecvată de capital și este necesar să-l avem pentru că aceste noi firme se bazează pe capital social, nu pe împrumuturi. Este vorba de modul cum investim și este, ne confruntăm cu o, o uh, prăpastie de capital. Apoi există o lipsă de capital uh, de risc care este necesar pentru societățile noi care se dezvoltă rapid. Unii politicieni consideră că IMM-urile trebuie să rămână mici ca să le îngrijim, ca, ca o formă de uh, politică socială. Dar pentru multe IMM-uri este posibil să se dezvolte rapid. Asta este realitatea care trebuie luată în seamă în, uh, în SUA apar 6 milioane de firme noi pe an, în uh, Europa cam o treime din această sumă. Cam 18 miliarde de SUA anul trecut au fost investiți, pe când în Europa cu mult noroc am ajunge la trei și jumătate. De aceea, doar Silicon Valley, având 2,2 milioane și jumătate de angajați. În Uniunea Europeană se investesc 10 dolari americani pe cap și mai există și alte probleme care trebuie măsurate exact pentru a se impune măsuri de reglementare și de impozitare. În economia germană, cel care investește într-o firmă nouă, o activitate foarte riscantă, el intră în aceeași clasă ca cel care ar cumpăra obligațiuni uh, de trez trezorerie. Dacă ar fi amândoi în aceeași clasă, atunci de ce să cineva să investească într-o firmă nouă? pentru că în 8 cazuri din 10 ar pierde acești bani. Deci iată că există măsuri care trebuie luate la nivel politic. Pe scurt, în primul rând sunt de acord cu domnul uh, Wingen privind nevoia unei culturi a câștigătorilor pentru a avea un sistem uh, economic mai dinamic. Noi ne axăm asupra uh, celor care pierd, dar Conceptul de serial entrepreneurs este un concept cu care se confruntă acum uh, Congresul din SUA pentru a pune la punct o, un pachet de reformă a IMM-urilor. Acest pachet de reformă face ca um, creditorii să-și obțină mai greu valoarea și îngreunează și situația IMM-urilor. În astfel încât nici aceștia nu pot avansa și nici creditorilor. Și atunci ne îndreptăm exact în direcția opusă decât dorim. Din perspectiva, din perspectiva unui IMM, eșuarea înseamnă doar a desprinde niște lecții pentru a le folosi în următoarea activitate antreprenorială. Trebuie să folosim acest element în constituirea unei culturi antreprenoriale Această cultură antreprenorială trebuie să ducă la creștere economică. În uh, țări mai puțin dezvoltate, se poate găsi o cultură antreprenorială înfloritoare, cum ar fi uh, uh, mici, uh, efectiv, mici servicii, cum ar fi ducerea gunoiului și așa mai departe, dar nu la asta ne referim, nu asta căutăm ați pus întrebarea pe care o pun multe țări dezvoltate, și anume, care sunt șansele noastre principale la nivel de țară? Pe ce se bazează sistemul nostru educațional? Ce favorizează? Ce goluri putem umple? Și cum putem valorifica baza de care dispunem. Acestea sunt întrebări mult mai dificile care, la care trebuie să răspundă fiecare țară. De aceea am arătat acea imagine cu stimulentele reale, lăsând ca aceasta să indice către uh, chestiuni cum ar fi uh, drumuri uh, cu taxe, canale și așa mai departe, care au dus la o creștere economică mare pentru țările respective, asigurând comercializarea, uh, transporturile comerciale. telecomunicațiile, legea brevetelor, internetul, acestea sunt uh, produse care nu existau înainte. Telecomunicațiile uh, s-au format prin uh, acordarea de licențe pentru lungim de unde. Legea brevetelor Mulți nu-și dau seama că revoluția telecomunicațiilor din SUA s-au uh, bazat pe această idee, pe o, o idee brevetată și nu atât pe un obiect fizic și a dus la o creștere economică spectaculoasă. Prin urmare, trebuie să privim în viitor, să vedem ce șanse apar. Uh, îngrijirea sănătăților pentru bătrâni și așa mai departe. Care dintre aceste aspecte s-ar uh, potrivi economiilor dumneavoastră. Am o listă lungă. Pervanș, uh, doamnă Pervanș în calitate de uh, raportor din partea socialistilor și domnul Șfet din partea ECR, Hans Peter Martin de la Independent și Domnul Hübner, aș dori ca prezidiul să se limiteze la răspunsuri mai scurte, că altfel nu putem să răspundem la toate întrebările. La obiect și aș dori ca și cei care pun întrebările să se adreseze unui singur vorbitor, că altfel nu, nu reușim să terminăm. Doamna Pervanș, aveți cuvântul pledoaria aceasta în favoarea unui sistem capitalist care are nevoie de ajutor, e bine, eu nu împărtășesc acest punct de vedere. Înțeleg rațiunea argumentelor aduse, dar n-am văzut diferențe foarte mari între cele două intervenții. Și totuși văd niște elemente contradictorii. Nu putem să spunem că această criză nu este decât o criză a sistemului uh, bancar din G7, în care Europa ar fi principala responsabilă pentru că a cumpărat produsele financiare fără fundamentare fabricate de sistemul financiar american. E simplu și pe scurt ca explicație. Adică nu putem uh, să Uh, urmăm această linie de gândire, ține, ținând cont în totalitate de deficitul american. Nu putem să fim orbi și să privim doar o dimensiune a dosarului acesta. Și pentru că în același timp și mă adresez profesorului Jungen, dumneavoastră spuneți că politica ipotecară americană avea fără îndoială un, anum, un număr de greșeli sunt uh, în dezacord cu cele două uh, expuneri care au fost prezentate aici. Există un punct cu care sunt de acord ca raportor și anume uh, elementul marcant al acestei crize este sosirea ca actor principal în sensul de actor de pe piață important a țărilor emergente, a țărilor în dezvoltare. Dar să spui că miza mâine este inovarea și dezvoltarea uh, întreprinderilor uh, mici și mijlocii. Uh, nu sunt de acord, vreau să spun, să vă întreb care este contribuția marilor bănci de investiții pentru a pune în mișcare acest doi factori de creștere. Și apoi mai am o chestiune foarte, o întrebare foarte precisă și anume vreau să știu Uh, pentru că ambii intervenienți uh, au, uh, s-au referit la acordurile de la Basel și le-au criticat. Ce opinie aveți despre aceste acorduri? Trebuie să înțeleg din prezentările dumneavoastră că dumneavoastră considerați că uh, aceste lucruri nu funcționează, că europenii trebuie să se descurce de unii singuri. Interpretez poate cam radical, dar asta este impresia pe care am, cu care am rămas din uh, prezentarea dumneavoastră. Uli Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru intervenție. Cred că suntem cam pesimiști și ne-ați prezentat o imagine cam întunecată. Cred că am văzut că pe parcursul anilor putem face, face uh, față acestor dezastre într-un mod civilizat și din punctul meu de vedere Aș vrea să spun că lumea este mai bună astăzi decât uh, era acum 20 de ani. Există mai multă libertate, mai puțină sărăgie, globalizarea a făcut foarte multe. Deci cred că alternativa um, ar fi fost mult mai proastă și trebuie să spunem acest lucru. Am depus o întrebare. Bun, Keynes a murit, ok, dar pe termen lung o să murim cu toții. Și cum uh, e normal să fie. Și apoi, de ce nu a reușit piața să se autocorecteze? Dacă ești un capitalist adevărat, dacă crezi cu adevărat în piața liberă, nu? Alan Greenspan se gândea, spunea un lucru despre această situație. Poate ne puteți explica de ce bă, piețele nu au reușit să se autocorecteze. Și apoi cealaltă întrebare se referă nu la Statele Unite. Statele Unite sunt destul de strâns legate de China și cu toții suntem cumva strâns legați unii de alții. Dacă există 500 uh, de milioane de chinezi care trăiesc cu 2,5 dolari pe zi, iar chinezii uh, dețin 1,24 miliarde rezerve de dolari americani, trebuie să facă ceva ca să obțină un beneficiu în schimbul acestor bani. Există o piață enormă. Deci care e întrebarea, spune președintele? Ajung la ea imediat, spune vorbitorul. De ce n-ar putea Europa să câștige din această piață enormă? Nu numai Statele Unite. Am să răspund pe scurt. Întrebarea e mai radicală decât uh, mă așteptam uh, în mod obișnuit. În primul rând, când am spus că era nevoie de această criză, vreau să spun următoarele. Poate că am fi putut să evităm o criză mai mare dacă am fi acceptat crize mai mici mai devreme. Alan Greenspan este dezamăgit și din câte înțeleg eu că de fiecare dată când în economia americană a avut loc o scădere în prima parte a anilor 90 și în prima parte a anilor 2000, atunci piața a fost inundată cu bani și au scăzut ratele dobânzilor. Deci pentru a evita crizele mici a sporit gradul de îndatorare care au dus la o criză mult mai mare. Și cred că uh, Asta, uh, am putea să discutăm mai mult pe această temă. Trebuie să acceptăm în acest sistem capitalist sau sistem al economiei de piață, cum vreți să-l numiți, trebuie să acceptăm faptul că există crize mai mici pentru a evita o criză mai mare. Suntem într-un fel de ceea ce se numește situația austriacă. E cea mai bună explicație. Uh, n-are nimic de a face cu guvernul austriac actual Uh, dar uh, abordarea austriacă apropo de definirea ciclurilor um, industrial, ciclur, ciclurilor economice care spun că, că s-au referit exact la o situație de genul acesta. Un element subestimat este creșterea supracapacității de producție la nivel mondial în ultimii 20 de ani și am spus deja acest lucru, am dat exemplu metalurgiei, siderurgiei, uh, creșterea economică uh, de la sfârșitul comunismului până acum uh, a fost de 2,5 la nivel internațional, dar cheltuielile de capital au crescut cu factorul 3. Deci, statistic vorbind, am ajuns la, în 20 de ani la o supracapacitate de producție, cam de 15%, uh, pornind de la ideea că acum 20 de minute capacitatea era folosită 100%, ceea ce nu e adevărat. Deci există o supracapacitate uriașă. Acesta este unul din motivele pentru care uh, nu vom avea de-a face cu inflația în următorii câțiva ani. Iar deficitul uh, Uh, deficitul guvernului american nu are nimic de a face cu politica prețurilor în domeniul locuințelor. Băncile europene au investit mai mult în uh, activele toxice decât cele americane. Deci nu finanțăm uh, noi, nu deficitul guvernului american, să ne amestecăm lucrurile între ele. Băncile americane de investiții, din cele cinci importante, două au devenit bănci, uh, uh, pentru a avea acces la uh, fonduri conform noilor reglementări, iar acordurile de la Basel, eu sunt în favoarea unei rate mai mari a uh, capitalului, adică cerințe de capital mai mari. Și americanii fac același lucru acum, dar eu susțin această idee a capitalului mai mare pentru că va duce la stabilitate financiară și Cred că trebuie să acceptăm acest lucru. Nu îmi place această atitudine și, a, și anume că unele din guvernele naționale sunt împotriva acestei idei pentru că unele bănci ar avea oricum probleme de capital nu există niciun fel de altă soluție, niciun fel de reglementare din lume în domeniul bancar nu este mai bună decât un, o capital, cerințe de capital mult mai mari. Avem încă vreun miliard de persoane care trăiesc cu 2,5 dolari uh, pe zi, iar uh, mulți dintre ei trăiesc în China, cum spuneam. Sigur că rezervele lor financiare uh, sunt foarte mari în dolari și vor continua să fie așa pe următorii 10-20 de ani ca, mm, eu știu, rezervă valutară alternativă. Noi profităm enorm de mult uh, de pe urma acestei situații, pentru că întrebarea era de ce nu profităm. În primele patru luni exporturile Uniunii Europene și mai ales cele germane către China au fost mai mari decât exporturile noastre către Franța, de exemplu. Există un număr de țări europene care profită de ce se întâmplă în China și de aceea spuneam că sperăm că vom fi uh, scoși din gaura în care suntem de uh, aceste fenomene. Mulțumesc. Domnul Mason, poate despre Basel Basel și rolul băncilor de investiții pentru a-i ajuta IMM-urile, firmele nou înființate. Cât privește Basel, ok, a înțelegerii crizei, este mai degrabă o criză a pasivelor decât o criză a activelor. Transformarea datoriilor în titluri de valoare a fost folosită pentru a finanța uh, creșterea economică. Sunt de acord cu domnul Yang. Nu, criza nu este nouă. Aș putea să vă fac uh, exact care este istoria acestei crize a transformării datoriilor în valori mobiliare. Pentru că durează de 15-20 de ani. S-au fost crize mici și care nu au fost uh, considerate importante și uh, s-au crescut firmele respective folosind acest procedeu de îndatorare. Și de aia suntem astăzi aici, în situația în care suntem. Reformele de la bază. trebuie să se concentreze mai ales pe monitorizarea acestui fenomen pentru finanțare și nu ca factor de risc. Folosirea ratingurilor uh, Uh, evaluarea corectă a unui instrument provenit din transformarea datoriilor în titluri de valoare. Deci ar putea să facă mult mai mult să elimine efectul acestor bani toxici. Deci, cum spuneam, a fost o problemă, dar a fost și o soluție, pentru că avem o, o serie de sectoare colaterale care sunt mature uh, și trebuie să le folosim pentru a accelera împrumuturile. Împrumuturile sunt foarte importante pentru băncile moderne și trebuie să poată să meargă înainte. Deci trebuie să ajungem la un echilibru în ceea ce privește Basel și să ne asigurăm că promovăm uh, aceste instrumente financiare inovatoare. Uh, și ar fi foarte bine să uh, acordăm atenția acestui echilibru. Rolul băncilor de investiții, cealaltă întrebare, și rolul Chinei. Băncile de investiții vor participa la revenirea uh, pieței. De ce nu s-a autocorectat piața? Pentru că noi am intervenit cu programe de salvare, mai ales în Statele Unite, înainte de a ști că suntem în stare de recesiune. E o problemă cu, pe căreia va trebui să-i facem față în viitor. Și apoi, în privința Chinei, aveți grijă mare la China. China uh, este, aduce câștiguri Chinei și nimănui cuiva. Gândiți-vă la Africa, știți exact ce s-a întâmplat acolo. Dacă vedeți situația din Africa, China extrage resurse din China folosind um, forță de muncă chineză, um, echipamente chinezești și nu dau nimic națiunilor africane. Deci aveți mare, mare grijă cu China. Mulțumesc, domn, următorii vorbitori. Thank you, and as many of my questions have been... Mulțumesc. Deja s-a făcut referire la mai multe dintre întrebările mele și o să mă refer acum la rata între îndatorare și capitalul propriu. Întrebarea simplă este, trebuie să nu ne mai bazăm pe instrumente de îndatorare pentru finanțare în sistemele noastre, mai ales mă gândesc la sistemul fiscal uh, din Statele Unite care favorizează finanțarea prin îndatorare ar trebui să se modifice acest principiu sau ar trebui echilibrat prin uh, un tratament mai favorabil față de capitalul propriu? În Uniunea Europeană se pare că ne bazăm prea mult pe finanțarea prin îndatorare pentru firmele nou înființate și mai ales pentru companiile care au probleme cu accesarea de capital propriu. M-ar interesa părerea dumneavoastră cu privire la directiva noastră referitoare la fondurile de investiții alternative și ce impact ar avea aceasta asupra fondurilor de risc. Oare ar trebui să înființăm un fond de risc cu management, cu gestionare externă în acest sens? Următorul vorbitor. Ah. Pragmatii. Οι δύο εισηγήσει. Mulțumesc. Domnule președinte, ambele prezentări au fost foarte interesante. Înainte de a trece la întrebare, aș vrea să vă mărturisesc ceva. Ceea ce au spus ambii vorbitori este faptul că au încredere în viitor. S-au referit și la cauzele fenomenelor cu care ne confruntăm și la ce se va întâmpla pe viitor. Și întrebarea mea se adresează mai ales domnului Jungen. După criză, nu v-a fost uh, zdruncinată încrederea? Facem o evaluare și dumneavoastră păreți avea multă încredere în niște oameni care totuși nu au reușit să anticipeze ce ni s-a întâmplat. În ceea ce privește sprijinul uh, țărilor din zona euro care au probleme cu fonduri de la Uniunea Europeană și de la FMI, considerați că acest mix de sprijin, de asistență ne va ajuta? Domnul Jung în părea spune că grecii nu vor putea să-și plătească datoriile Eh, probabil că atunci femeiul va interveni într-un fel sau altul. Well, like first to the, um, the first question, um... Legat de prima întrebare, aveți 100% dreptate în ceea ce privește regimul fiscal al, uh, și raportul între îndatorare și capital propriu. Am contribuit la criză. Am favorizat în majoritatea țărilor o îndatorare în defavoarea capitalului propriu și vă reamintesc exemplul dinainte. Acesta este unul dintre motivele majore pentru care uh, capitalul de risc și piața capitalului de risc este subdezvoltată, ca să spunem doar asta. Deci, fiscalitatea este motivul. Trebuie să ne îndepărtăm de la această politică de a discrimina uh, capitalul propriu, uh, finanțarea prin capital propriu și a prefera finanțarea prin îndatorare. Din punctul nostru de vedere, suntem subdezvoltați în acest domeniu. V-am dat cifrele 35, 38, 35 la 38 de miliarde este rata în um, Statele Unite, iar capital de risc în Europa este 3,54 rata. Economiile sunt uh, la o diferență de 10-20% și dacă ne gândim la această relație, e vorba de o rată de 10 la 1 sau 1 la 10, depinde cum privim, și avem o lipsă de finanțare a inovării. Ceea ce, în ceea ce privește relația între bănci de investiții și MM-uri. E foarte bine că um, băncile de investiții nu au finanțat IMM-urile pentru că altfel am fi avut o nouă problemă, o altă problemă. Avem nevoie de finanțare prin extinderea capitalului propriu prin uh, ajutorul acestor business angels în ceea ce privește fondurile de risc, fondurile de investiții. Această, uh, acest program uh, propus de Parlamentul European nu este deloc fericit. dacă am introduce un sistem de raportare pentru fiecare fond de capital de risc care angajează cel, cel care are cel puțin 50 de angajați, niciunul dintre aceste fonduri nu ar prelua aceste fonduri. Pentru că în stadiile inițiale ale formării unei companii, este foarte greu să faci prognoze. s-ar împiedica astfel intervenția unor factori din, extern, din exterior și s-ar reduce finanțarea creșterii și deci o, ar fi o scădere a investițiilor de tip angel. Acest, uh, dacă asta dorim, acest regulament, această directivă este instrumentul ideal. Vor fi mai puține firme nou înființate, mai puțină finanțare în acest domeniu și Astfel, industria capitalului de risc europeană va fi ucisă. Nu știu cine își dorește acest lucru. Cu siguranță nu este ce ne dorim noi. Sper că am răspuns la toate întrebările. Thank you. I'm going to. Oh, I didn't. I didn't answer this one. Yes, I was. Nu. Am răspuns la ultima întrebare, mă scuzați, spune vorbitorul legat de cauzele primordiale ale crizei. Nu știu dacă v-ați referit la dezechilibrele din Europa sau la criza datorilor de stat sau vă, vă referați tot la criza piețelor financiare. Deja nu mai știm despre ce crize vorbim. Dacă vă referiți la criza datorilor din Europa, acesta este răspunsul. 78% din zona euro, de 7 este la 75%, Japonia este la peste 200, Regatul Unit ajunge la 107. Iată cauzele. De curând s-a organizat la o conferință la care a participat economistul șef al Goldman Sachs. S-a spus acolo că vestea proastă este că ce s-a întâmplat în Grecia a avut un efect um, negativ asupra Europei, vestea bună fiind că economia mondială nu a fost afectată. Am participat la discuțiile referitoare la Fondul Monetar European, nu ca mecanism de salvare, ci de prevenire. Și am rămas de aceeași părere. Avem nevoie de solidaritate, care trebuie să meargă în două direcții. Și acum rămâne de văzut uh, ce va face femeiul. Nu știu dacă va merge până la capăt cu toate măsurile pe care le poate lua, însă cel mai important este ca Grecia să-și poată îndeplini obligațiile și să-și poată ține promisiunile și să adere la promisiunile și la planurile guvernului. În orice caz, în 2013 sau 2014, Grecia va avea de va avea o rată de datorare la PIB 145 sau 150. Perioada ratelor mici s-a terminat. Acum se vor plăti rate mai mari ale dobânzii pe o datorie mai mare se va ajunge inevitabil la un deficit și la o reducere a PIB-ului. Ceea ce înseamnă că dacă ne la raportul simplu între numărător și numitor, dacă cel din urmă crește, firește, cel de sus scade. După părerea mea, este în interesul Greciei și al Uniunii Europene să se profite de timpul obținut acum de această amânare pentru a se realiza un proces de restructurare ordonat. Și faptul că BCE cumpără obligațiuni în locul băncilor, îmi pare mie a fi un indicator că exact în direcția aceasta ne îndreptăm. I'm going to answer the questions in, re in reverse order. Voi răspunde la întrebări în ordinea inversă în care au fost adresate. Uh, se pare că sunteți uh, surprinși de optimismul meu. Prețurile la case scad, ceea ce înseamnă că lumea și-ar permite să-și cumpere case, poate nu în felul în care ne gândisem sau sperasem. Productivitatea crește, pentru că lucrătorii muncesc din ce în ce mai mult pentru a nu-și pierde locurile de muncă. Iarăși nu este exact cum speram, dar uh, sistemul funcționează. Și mm, dacă ne gândim la swapurile pe riscul de credit și la alți indicatori, la alte astfel de lucruri, sistemul funcționează. Un lucru care mă îngrijorează totuși este situația fondurilor de pensii. Ne apropiem de o bulă, un balon demografic în care nivelul obligațiilor va depăși nivelul intrărilor în sistem. O problemă în trecut uh, s-a referit la um, faptul că investitorii urmăreau să um, obțină profitabilitate printr-un sistem este vorba de investitori instituționali care recurg la sistemul de pensii pentru a-și um, crește profitabilitatea și a ajunge la ratinguri de AAA. În ceea ce privește dezvoltarea, îngrijorarea este cine anume cumpără datoria. Trebuie să avem grijă de acest lucru dacă ne gândim la reforma Basel III. Am uh, învățat un lucru în criza din anii 80 din, din uh, Statele Unite. Un uh, investitor major era biroul pentru afaceri indiene care gestionase prost investițiile din ultimii 150 de ani în numele americanilor nativi, ei urmând să fie primii investitori într-un uh, sistem în uh, prăbușire care au beneficiat de garanția Guvernului uh, Statelor Unite. Întrebarea este cum putem stimula investițiile la nivelul IMM-urilor Sistemul propus la nivel european seamănă cu acel US Small Business Administration, care oferea investiții directe pentru companii. Nu este neapărat un sistem ideal și acum ne este foarte greu să scăpăm de el. Îmi pare rău că nu sunt de acord cu domnul Jungen, dar cred că o abordare mai bună ar fi să se ofere informații transparente cu privire la condițiile de, pentru IMM-uri. Așa cum se întâmplă acum în Statele Unite, se oferă uh, punctaje de credit pentru IMM-uri și pentru credit personal, pentru un, mai, un acces la finanțare mai bun. Sistemul a fost preluat de Argentina și se pare că până acum funcționează. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns la ultimele două întrebări. Hans-Peter Martin și apoi Danuta Hubner. Mulțumesc, domnule Mason. La sfârșitul prezentării noastre inițiale ați spus că fiecare țară trebuie să-și folosească propriile resurse și că fie facem uh, acest lucru de singur sau de bunăvoie sau vom fi forțați să-l facem printr-un război. La ce vă referiți? Ce resurse ar trebui să folosim și ce război s-ar declanșa dacă nu le folosim? Și ce rol ar juca Europa aici? Pentru domnul Jungen acum, sunt uh, multe puncte la care sunt de acord cu dumneavoastră. Nevoia uh, de a deschide multe țări europene pe, în direcția spiritului întreprinzător. Vorbeați despre 5 milioane de întreprinzători suplimentari. Cu toate acestea, sunt persoane care nu se descurcă cu venitul obișnuit pe care l-au la dispoziție acum. Rețeta dumneavoastră include și ideea renunțării la modelul german și preluarea modelului vietnamez? Și dacă da, ce spune acest lucru despre politica, despre cultura politică din Europa? s-ar da peste cap întregul sistem al partidelor în acest caz. Și am o întrebare acum pe, pentru amândoi. Uh, S-a vorbit mult despre speculațiile referitoare la moneda euro, despre speculațiile rău intenționate. După părerea dumneavoastră, ce uh, procentaj din uh, speculațiile cu euro reprezintă un, uh, un, uh, o speculă rău intenționată? Nu, știm, uh, nu știu dacă toată lumea, intervine președintele, știe la ce se referă modelul vietnamez. Poate vă gândeați la Corea. Nu intervine vorbitorul. Uh, e vorba de tineri întreprinzători care fac bani practic din orice. Doamna Hübner, mulțumesc pentru domnul Jungen. În mod normal sunt multe soluții de ieșire dintr-o criză, însă cred că sunteți de acord că în Europa am ales calea, calea unor reglementări suplimentare pentru a corecta eșecurile de piață și eșecurile de stat. Prima întrebare este ce vă spune intuiția? Vom reuși ca pe calea acestei reglementări suplimentare să creăm un sistem financiar care să fie mai puțin predispus la crize? Se pare că am uitat de natura atât de complexă a sectorului financiar, că nu vorbim despre modelul de guvernanță corporatistă. Și o întrebare pentru domnul Mason. Aici, când vorbiți despre costurile eșecului, subliniați poziția dintre insolvență și lipsa de lichiditate. M-ar interesa detalii despre această idee. V-aș ruga să vă limitați la trei minute. E prea mult. Înțeleg ce voia să spuneți cu modelul vietnamez. Probabil că există foarte multe interpretări diferite. Ce înțeleg eu din uh, modelul social european este faptul că nu este european, pentru că există modele diferite în statele membre, nu este social și nu este un model pentru nimeni în lume. În ceea ce privește cel uh, vietnamez, germanii trebuie să fie mai întreprinzători, avem o rată în scădere a firmelor noi încă din 1995 scade numărul acestora. Adică nu există o opțiune reală. Există o opțiune ca toți să sărăcim, dar avem nevoie de mai multă inovare. Antreprenorii trebuie să aducă un uh, dinamism economic care să aibă în vedere și incluziunea, să includă mai mulți oameni în sistem. Întrebarea privind specula negativă. Uh, speculanții, de fapt, uh, analizează situația, iar uh, vânzătorii short erau agenții de valoare mai bune ei vindeau short uh, Lehman Brothers propovăduitorii short au uh, uh, efectuează niște operațiuni foarte riscante, pentru că trebuie să uh, cumpere niște active mulți uh, oameni politici vorbesc pe această temă. Eu nu urmăresc prea bine această dezbatere. Știu că nu-mi fac prieteni spunând asta. Dar vânzătorii short și ace, așa zis și speculanți au realizat mai mult în ultimele 12 săptămâni decât Comisia Europeană, BCE, guvernele europene și uh, ministrii ECOFIN în 12 ani. În ceea ce privește uh, regimul bugetelor, în uh, ceea ce privește conștientizarea la nivel uh, european, în uh, ceea ce privește datoria publică și așa mai departe. De aceea, nu pot să disting între speculanții buni și răi. Cred că poate fi o diferență între cei mai de succes și mai puțin de succes. Știu că cei buni au fost uh, au beneficiat de programul european și speculanții sunt cei care au cumpărat obligațiuni grecești și au uh, obținut rate ale dobânzii mai bune și după câțiva ani au speculat corect că guvernele europene nu îi vor lăsa de izbeliște aceștia sunt adevărați, adevărații speculanți și cred că am putea dezbate această temă. În ceea ce privește reglementarea, nu, acest lucru nu se va realiza prin mai multă reglementare. Există o, un echilibru între creștere și reglementare. Trebuie să găsim drum, echilibrul just istoria, chiar dacă nu se repetă, ne învață. Unii spun că nici măcar nu ne învață, pentru că une, unii oameni nu vor să învețe. Dar, după, dacă după uh, o criză au existat creșteri încetinite, acest lucru uh, s-a datorat unor uh, reglementări mai stricte. Apoi, lumea a spus, poate că am putea să renunțăm la reglementări. Viitorul să devină, să apară, apară din nou luminos și apare iarăși subestimarea riscurilor, a capacităților uh, proprii de a găsi uh, posibilitățile adecvate de investiție, se ajunge la supracapacitate, la dobânzi mici și totul o ia razna. Acesta este ciclul obișnuit. Și cum s-a spus, următorul va fi prin 2018. De ce atunci? Pentru că atunci uh, cei mai mulți dintre decidenții de atunci și nu vor fi trăit uh, crizele anterioare. De aceea trebuie să citim cărțile de istorie. Nici o criză nu este diferită de cele anterioare. Întotdeauna e aceast, aceeași situație, indiferent când a avut loc 1907-1929 și uh, urmașii dumneavoastră probabil că vor dezbate crizele ulterioare și își vor da seama că situația s-a mai produs. Am putea să, aș putea și eu să fac referiri istorice. Larry New mi-a fost profesor de la London School of uh, Economics a scris cărți despre războiul uh, financiar. O altă carte, Friedman and Schwartz, care ne amintește că aceeași criză, acea situație cu război și so- uh, dinamică socială se repetă trebuie să ținem cont de fațetele atât uh, economice cât și sociale ale crizei. Aspecte sociale despre care uh, colegii noștri greci uh, cunosc multe. Decuplarea și recuplarea menționată de domnul Jungen. Uh, eu mă întreb ce nivel de creștere ar putea asigura această recuplare. Poate că un, e vorba de o valoare mai mică decât au cunoscut țările în curs de dezvoltare în ultimii ani. În ceea ce privește costul eșecului, în ceea ce privește diferența între insolvență și lipsă de lichidități. Specializarea mea a fost de a analiza eșuările băncilor în timpul uh, depresiei. Contrar celor crezute de mulți oameni, băncile nu au eșuat brusc în timpul marii crizei multe dintre acestea erau slăbite cu mulți uh, ani înainte. Am uh, citit documente din partea organelor de reglementare cu mulți ani înainte de criză. Existau probleme și atunci cine cade? Cad aceste bănci. Băncile solide nu, nu eșuează o criză de lichidități, chiar și în marea criză, ar fi ținut două zile. Pentru că dacă o firmă este solidă și puteți să dovediți acest lucru, atunci eu v-aș putea obține fonduri de oriunde. De ce? Pentru că eu voi obține un comision. Și atunci, sigur că va exista o, competi- o competiție pentru a vi se asigura fondurile. acum, durează câteva ore și dacă firma este cu adevărat solidă, dacă nu, dacă este insolventă, atunci situația va persista. Atunci nu veți obține fonduri de nicăieri. În uh, final, piața decide. Noi vrem ca reglementatorii să ia măsuri înainte ca piața să decidă lucrarea lui Dick Herring ne-a arătat faptul că multe dintre băncile afectate de criză aș putea să, ar fi putut să prevină această situație printr-o informare mai bună. Dacă reglementatorii ar fi avut dorința de a lua măsuri. Cred că trebuie să acordăm multă atenție încurajării disponibilității de a lua măsuri. Dacă un reglementator vrea să ia măsuri privind o bancă, chiar dacă această bancă este vădit uh, insolvabilă, atunci uh, vor, uh, exist, vor fi dați în judecat, vor exista multe, va exista multă opoziție pentru a întârzia procesul. Și atunci, reglementatorii trebuie sprijiniți de guvern ca aceștia să poată acționa proactiv, ca să nu se repete acest fenomen de criză pe marginea prăpastiei. Și ajungem la finele primei sesiuni. Mulțumesc, domnule profesor Jungen, pentru prezentare și pentru răspunsurile sincere. Și acum dau, cuvântul domnului Dorgăl și domnul Căre.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 we come now to the... Stimați colegi, ajungem la cea de-a doua sesiune. Deja am abordat uh, acest subiect de câteva ori în această comisie și sperasem uh, atunci când a început uh, au început convorbirile G20 să fim în măsură să convergem. Acum trebuie să recunosc că nu cred că putem fi siguri de, un, de o reacție coordonată la criză și că, de fapt, s-ar putea să tragem în direcții diferite. Ar fi păcat, pentru că, din nou, s-ar ajunge la tot felul de arbitraje, de reglementare, dar aștept cu nerăbdare observațiile și prezentările celor doi paneliști. În orice caz, începem cu doamna Burwell director. In writing, and then we have Benoît Curé, who is the Director General uh, adjoint. Și uh, domnul Benoît Curé, director general adjunct la Direcția Generală a Trezoreriei din Paris. Doamna Beruel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că mă aflu aici și aștept și eu cu nerăbdare discuțiile cu uh, Comisia în Washington săptămâna viitoare. Am să vă vorbesc mai în general. Am o provocare pentru această comisie. Poate această comisie să conlucreze cu Washingtonul și în special cu Congresul American într-un mod care să constituie modelul unei noi cooperări între această cameră și Congresul American. Vreau să pun accent asupra importanței funcției asupra față de formă. Eu cred că criza financiară prezintă atât uh, provocări cât și uh, șanse, atât uh, pericole cât și șanse. Vom uh, vorbi mult despre ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană, mai degrabă decât ce au de făcut omologii americani. Și sper că veți accepta faptul că aceste păreri vin din partea unui prieten vechi al Uniunii Europene. Există pericole uh, în ceea ce privește perspectiva de la Washington, au existat, s-a uh, luat notă de ceea ce s-a întâmplat în Europa privind uh, moneda euro, privind dezin- posibilitatea dezintegrării acestuia și s-a discutat la Washington despre felul în care situația din Europa se va uh, reverbera, reverbera asupra lumii. De asemenea, există și riscul erodării credibilității europene și ca uh, partener. Dar există și șanse pentru Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește capacitatea de a face față uh, provocărilor. M-aș concentra pe chestiuni de fond, mai degrabă decât pe mecanisme. Există uh, mulți care se ocupă de acele uh, chestiuni, dar noi trebuie să ne punem, de fapt, problema despre ce este vorba. În Washington se consideră că Există multă frustrare din cauza faptului că nu se cunoaște modul în care lucrează Uniunea Europeană, Uh, pe baza tratatului de la Lisabona. Iar Europa va trebui să dovedească că este activă în ceea ce privește anumite uh, chestiuni care sunt de importanță majoră pentru SUA. Am să mă refer pe scurt privind cadrul instituțional și impactul uh, administrațiilor Bush și Obama. Mă voi referi la relațiile între Congres și Parlamentul European și mai precis care sunt problemele pe care trebuie să le disput, discutăm și cred că reglementarea financiară este unul dintre aceste subiecte și apoi economia globală. N-am să parcurg întreaga listă a cadrului instituțional pentru că vă este cunoscută această temă, însă spun că este foarte uh, ciudat acest uh, set de acorduri din perspectiva americană. Nu există relații uh, structurate de acest tip, acest tip cu alte țări. Cu China avem uh, un uh, dialog strategic, dar în mod normal nu așa procedăm. Avem niște relații care cresc mai, în mod, mod mai organic cu alte țări, dar este o situație normală pentru Uniunea Europeană. Astăzi are loc summitul cu Federația Rusă. Și pe lângă relațiile oficiale, pe agenda transatlantică, mai există și alte dialoguri pe care le dezvoltăm de-a lungul anilor, ceea ce reprezintă un element uh, constructiv. Dialogurile privind uh, frontierele, privind consilierii juridici, Există și dialogul TEC, care sper să fie reluat, și Consiliul pentru Energie. Eu cred că aceste dialoguri s-au dezvoltat pentru că au fost percepute ca necesare în mod bilateral. Poate că necesitatea lor pălește cu vremea, dar ar putea să revină. Ține mai mult de solicitările legate de această relație. Privind summiturile, putem uh, uh, fi de acord că acestea sunt